Procesul verbal al sesiunii de ieri este disponibil. Vreau să întreb dacă există obiecții. Nu văd să fie cazul. Asta